Good morning, everybody. And... Bună dimineața tuturor. mulțumesc tuturor care, celor care ați venit aici la Comisia PETI. Mă voi exprima în limba spaniolă, însă înainte de asta aș vrea să vă spun că astăzi avem uh, interpretare în nouă limbi. Engleză, spaniolă, germană, italiană, polonă, franceză, română, și cehă, maghiară și de asemenea avem interpretare în uh, limbajul de semne. Știți <clears throat> că trebuie să vă folosiți conexiunea uh, audio și video pentru interpreți și știți de asemenea că petiționarii vor avea 5 minute la început și după ce vor încheia vor avea două minute. Comisia Europeană va avea 10 minute și prima rundă a coordonatorilor va fi cu câte două minute pentru fiecare, după care un minut pentru fiecare grup. Acum vă voi exprima în limba spaniolă. Vreau să vă spun că cei care sunt în afara sălii trebuie să aleagă canalul de interpretare. Trecem acum la adoptarea ordinii de zi. Dacă nu aveți obiecții, adoptăm acest proiect de ordine de zi. Deci, dat fiind că nu avem obiecții, se aprobă. Urmează punctul 2. Uh, v-au fost distribuite procesele verbale dacă nu aveți obiecții, considerăm și acest proces verbal ca fiind aprobat de la ședința noastră anterioară. Și acum trecem la punctul 4, votul. Vom vota astăzi amendele pentru bugetul pe 2021. Ieri la coordonatori, coordonatoarea de la GUE, care a fost prezentă fizic a beneficiat de posibilitatea de a oferi explicații timp de 2-3 minute, însă ne-a trimis totuși un e-mail explicându-ne tuturor membrilor ce s-a întâmplat și nu o văd pe dumneavoastră în sală, deci nu am o solicitare de luare de cuvânt din partea ei. Prin urmare, începem cu voturile. Întâi, haideți să verificăm dacă avem quorumul. Avem 9 membri ai comisiei aici. Ieri ați primit uh, listele de vot. Acum deschidem votul. Tocmai ați primit, ați primit uh, un e-mail de la căsuța noastră poștală. Votarea se va încheia la orele 10 și trebuie să știți că se vor uh, lua în considerare doar acele buletine de vot care au fost primite până la 10. Și vom comunica de asemenea în scris rezultatul acestui vot. Foarte bine! Trecem acum la punctul 5 de pe ordinea de zi. O petiție, petiția 1236 pe 2019. A, coordonatoarea de la GUE cere cuvântul um, de la distanță. Deci dacă sunteți de acord, înainte de a trece la prima petiție, îi dau cuvântul timp de 2-3 minute pentru a ne explica acel element legat de bugete. Vă rog. Hola, buenos días. Bună dimineața, sper că mă puteți asculta fără probleme. Da. Mulțumesc. Vreau să vă spun, așa cum am spus cumva și ieri deja, e vorba de proiectele pilot. E o propunere prin care se încearcă să se soluționeze problema mm, prăpastei digitale în rândul uh, studenților săraci. Am văzut că e o problemă transversală în multe state membre. Și acum, cu criza coronavirusului, asta s-a văzut și mai mult. Deci ceea ce încercăm noi este să soluționăm deci, această diferență în ceea ce vrește accesul uh, la internet. Ieri, într-adevăr, am trimis un e-mail celorlalți coordonatori din Comisia de Petiții. E doar o încercare de a vă cere sprijinul pentru că eu consider că e important ca noi, Comisia PETI, din punct de vedere politic, să facem tot posibilul pentru a soluționa o problemă importantă pentru toți cetățenii. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Nu știu dacă mai dorește să intervină un alt coordonator referitor la acest punct. Dacă nu este cazul, atunci trecem la următorul punct. Prima petiție, după cum spuneam, 1236 pe 2019, prezentată de Jiri Vozac, de naționalitate cehă în numele regiunii Libereț în legătură cu pericolul de a nu mai avea apă potabilă în această regiune din cauza extinderii unei mine de lignit în Turo, în Polonia. Petiționarii sunt conectați, avem doi petiționari, prin urmare i-aș ruga ca împreună să vorbească timp de 5 minute. Mod ideal, 2 minute și jumătate fiecare. Începem cu doamna Petra Urbanova, care este avocat. Dumna ei va face prima prezentare, va avea prima intervenție. Bun venit! Hello, Miss Urbanova. Do you hear us? Doamna Urpanova, ne auziți? Please, speak, uh, please press the speak button. Vă rugăm să apăsați pe butonul speak. Ai! Could you please refresh? Ați putea da un refresh, vă rog? Can you hear me now? Yes, perfect. We can see you and we can... Mă puteți auzi? Da, vă auzim și vă vedem, spune doamna Monserrat. Um, deci am trei minute. Stimată președinte, stimați membri, în numele tuturor petiționarilor vreau să vă mulțumesc pentru faptul că astăzi discutați această petiție cu caracter urgent. Un scurt comentariu în legătură cu documentul care v-a fost distribuit eh, legat de impactul asupra apei potabile. E vorba de o analiză a apelor de supraviață. Problema e legată însă de pânza freatică, de apa subterană. Și problema pe care o discutăm astăzi uh, e legată de faptul că în studiu se spune că nu există un impact negativ. În ceea ce privește evoluția, s-a luat decizia aceasta de extindere a mine, de prelungire a licenței de funcționare pe încă, pentru încă șase ani, începând cu mai. Deci asta deja s-a întâmplat. Prelungirea uh, a fost acordată într-un proces ocult, nu au existat participanți din partea publicului, a ONG-urilor de mediu sau a statului vecin. Și nu s-a făcut nicio uh, evaluare de impact asupra mediului. Nu s-au oferit informații nimănui și decizia are o clauză de intrare în vigoare imediată, deci nu se poate face apel împotriva unei astfel de decizii. Au fost o felul de încălcări de-a lungul acestui proces. Și asta înseamnă că se încalcă practic principiile de mediu, legea de mediu și sunt încălcate principiile de bază pe care se bazează jurisdicția, eh, dreptul comunitar, cum ar fi dreptul, statul de drept sau cooperarea instituțională. După cum știți, aceste încălcări eh, asupra directivei au fost stabilite și de Comisie și de Parlament Credem că această chestiune nu reprezintă doar o problemă juridică de punere în aplicare greșită de către autoritățile locale. E o problemă, în primul rând, politică. Dacă mina se va prelungi pentru un an sau șase ani sau 24 de ani, cum are intenția Polonia, asta înseamnă că e o decizie de natură politică. Trebuie să discutăm în Parlamentul European. Trebuie să încercăm să modificăm situația, dar asta nu se va întâmpla atât de rapid pe cum au nevoie oamenii din regiune care au nevoie de acces la apa potabilă. Ca reprezentanții acestora, facem un apel la Parlamentul European. Cereți Comisiei să lanseze procedura de infringement cât mai repede. Nu, am mai aveți, nu ar mai trebui să așteptați nimic. Decizia deja a fost la a fost programată deja și o misiune la fața locului în Polonia. V-aș invita și pe dumneavoastră să trimiteți o misiune de documentare la fața locului și credem de asemenea că este foarte important să trimiteți și o scrisoare oficială autorităților poloneze. Vă mulțumesc pentru atenție și acum îi dau cuvântul domnului Milar Marți. Acum are cuvântul domnul Milan Starec. Stimați membri ai Comisiei, vă mulțumim pentru posibilitatea de a vă prezenta petiția. Eu locuiesc în satul cel mai apropiat, pe partea cehă, și vreau să subliniez un lucru. Eu, nu e vorba de o amenințare pe viitor, e ceva ce s-a întâmplat deja, că un lucru care trebuie să-i facem față tot timpul. Mina e o gaură enormă uh, în pământ. Aceasta are 300 de metri adâncime și rezultatul este că uh, pânza freatică intră direct în mină, trebuie pompată tot timpul din mină înspre un râu. Asta pentru a putea extrage lignitul. Și de aceea fântânile de partea cehă acum se cătuiesc, deoarece pânza fratică a scăzut cu vreo 6 uh, metri. Ce pot face oamenii? Caută soluții disperate. Vă voi da exemple. O familie încearcă, de pildă, să economisească cât mai multă apă. Merg, de exemplu, să spele rufele la 20 de kilometri de casa lor. O altă femeie, o altă familie pompează apă din uh, pârâiașul local uh, pentru uh, a spăla rufele. Apa potabilă o cumpără de la supermarket. Un agricultor a trebuit să-și omoare șase vaci deoarece nu mai avea suficientă apă pentru toate animalele. Și sunt multe alte situații de genul acesta. Pe secundă, compania aruncă 40 de litri de apă <laughs> în râu, apă risipită. Și se cătuiesc, practic, pânza pratică. Și Practic, ei privează 30.000 de oameni de apă potabilă. Și dacă mina se va adânci, mii de oameni care depind de propriile lor fântâni vor fi nevoiți să trăiască fără apă. Deci vă rugăm, ajutați-ne să nu ne pierdem accesul la apa potabilă din cauza acestei activități de minerit. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Acum dăm cuvântul Comisiei Europene, domnul uh, Aurel Cevanu Dorda de la Envi Director. Good morning. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, stimați eurodeputați ai Parlamentului European, stimați petiționari, mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care Comisia PETI o acordă în mod special acestei petiții la momentul oportun. Aș dori să confirm faptul că și Comisia Europeană lucrează intens pentru a se ocupa de problema pe care o sublinează petiția. Am fost în contact în trecut, chiar în lunile din urmă, atât cu petiționarii cât și cu autoritățile cehe, respectiv polone. Uh, ca principiu, Comisia Europeană consideră, și asta e o opinie de durată, nu e un element de surpriză, că proiecte precum cel care pare să cauzeze uh, problema disponibilității sau mai degrabă a penuriei de apă în regiunea pe care o reprezentați. E bine, astfel de probleme uh, se supun regulamentelor de mediu. Deci vorbim de, evaluare, de directiva evaluare de impact a mediului, de directiva cadru APA și responsabilitatea. În ce privește uh, reglementările europene, s-ar putea să existe firește și uh, elemente de legislație națională care se aplică. Acum, odată ce Comisia a primit uh, plângerea dumneavoastră înaintată potrivit regulilor de către petiționari, Comisia a examinat-o și am decis să aprofundăm înțelegerea situației de pe teren din partea serviciilor noastre și să înțelegem care e starea de fapt în momentul de față în legătură cu proiectul citat, precum și pentru a înțelege mai bine cum regulile de mediu au fost aplicate sau nu. Așa încât am deschis cu câteva luni în urmă o uh, investigație privind Polonia și am solicitat uh, autoritățile polone să ne ofere o serie întreagă de informații, documente adoptate pentru prelungirea duratei de viață a acestei mine de lignit. Am primit documentele, iar comisia în momentul de față are o imagine mai completă asupra situației, asupra ce se întâmplă și în ce fel regulile de mediu sunt aplicate acolo. Mai mult decât ce mai trebuie făcut pentru ca totul, toate măsurile să fie respectate. De dată recentă, autoritățile cehe și spun asta în lumina celor spuse de doamna Urbanova, pentru că s-a cerut comisiei să lanseze o procedură de infringement când se poate de curând. Autoritățile cehe au abordat comisia în manieră formală, respectând directiva cadru apă, care conține prevederile ce permit unui stat membru să aducă în atenția comisiei o problemă transfrontalieră, împărtășită, desigur, cu un alt stat membru. Această procedură ca atare e un fel de mediere, dacă pot să mă exprim așa, o procedură de mediere pe care colegislatorii și Comisia Europeană au instituit în articolul 12 al directivei cadru APA. Faptul că autoritățile cehe au decis să activeze această procedură de mediere și vă rog să luați acest concept uh, cu precauție, încerc să simplific lucrurile. E bine, această procedură obligă Comisia să continue uh, cu acești pași procedurali. Ce încerc eu să vă spun? Comisia deocamdată privilegiază dialogul atât cu autoritățile cehe cât și cu cele polone, potrivit uh, acestor uh, prevederi din directiva cadru APA. Și încercăm să lansăm o procedură similară cu ambele autorități potrivit uh, directivei privind responsabilitatea de mediu. Toate acestea sunt instrumente utilizate de comisie pentru a obține o soluție acceptabilă pentru locuitorii din zonă, uh, răspunzând astfel preocupărilor lor și să ducă, firește, la obligația operatorului economic polon sau autorităților polone să ofere măsuri de compensare și de atenuare care să restabilească accesul la apă a locuitorilor din regiunea afectată în situația deschisă în acest moment. Repet, Comisia lucrează pe acest dosar și astfel voi încheia. Comisia lucrează intens un efort care se va intensifica de la toamnă. Ne așteptăm ca autoritățile cehe să ofere informații suplimentare în atenția Comisiei, respectând directiva cadru APA și să facă o seamă de sugestii pentru a găsi remedii la această problemă. Informația va fi, desigur, uh, oferită și autorităților polone pentru moment, aș spune, suntem cu toții deschiși pentru a găsi soluțiile potrivite cu ambele state membre, soluție constructivă care să uh, aducă rezultatul dorit uh, cetățenilor. Și suntem optimiști. Potrivit directivei cadru APA, Comisia are șase luni la dispoziție pentru a oferi un raport pe baza sugestiilor părților după ce se va fi discutat în câte ședințe e necesar, repet, atât cu autorțile cehe cât și cu cele polone. Și pe această bază vom veni cu un raport care să propună și um, soluții concrete de aplicat în mod uh, imediat. Dacă această abordare nu funcționează corect, și dacă nu reușim să negociem o soluție care mm, să fie validă pentru cetățeni, atunci Comisia va reconsidera opțiunile și nu va ezita să pună în aplicare instrumentele ce le are la dispoziție. Dar asta va fi o decizie a colegiului de comisari. În caz de nevoie, nu ne temem deci să folosim procedura de infringement. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumim foarte mult, spune președinta. Acum are cuvântul Peter Iarov, PP. Ja, vielen, uh, vielen Dank. Äh. Mulțumesc foarte mult. Le mulțumesc și petiționarilor și comisiei. Este, după părerea mea, vorba de o, de o petiție deosebit de interesantă care vorbește, care merge dincolo de directiva cadru apă. Două observații de la bun început. Ne aflăm într-o situație aproape grotescă. Vrem să ajutăm pe de-o parte exploatarea Vrem să reducem pe de-o parte exploatarea de lignit, iar pe de altă parte prelungim licențele pe care le acordăm. Nu are niciun sens. Comisia trebuie să urmărească mai îndeaproape ce se întâmplă în statele membre, pentru că stânga trebuie să știe ce facă dreapta, ce face dreapta. În ceea ce privește inițiativele în zonele transfrontaliere, văd că comunicarea nu funcționează. Iată de ce vă rog să fim atenți la mă, acele măsuri unde nu există zone de protecție ecologică, partenerii trebuie să fie informați. Uh, polonezii au respectat regulile, însă dacă vecinii lor nu fac același lucru, nu folosește la nimic. Așa că, înainte de toate, informația trebuie să circule și nu să procedăm uh, după principiul că dacă vecinul nu zice nimic pot uh, proceda, pot uh, construi mai departe. Am două întrebări pentru comisie. În ceea ce privește licența, din câte am înțeles, aceasta a fost deja extinsă. Vreau să știu dacă zona de exploatare a fost și ea extinsă. Și întrebarea cea mai importantă pentru mine, există cel puțin o întrerupere temporară, și anume o procedură care să spună, da, la ora actuală se discută, uh, s-ar putea să existe o procedură de încălcare a tratatului, s-a întrerupt deocamdată exploatarea la fața locului. Nu, dacă de pildă acest, acest litigiu va dura 10 ani, între timp exploatarea continuă. Polonezii ar trebui să spună că până ce se ia o decizie nu uh, vor provoca o înrăutățire a situației. După părerea mea, petiția trebuie să rămână deschisă oricum și trebuie să urmărim în continuare acest subiect. Dankeschön. Mulțumim, uh, domnule Peter, iar acum uh, dăm cuvântul doamnei Cristina Maestră de la SID señora presidenta y, en primer lugar quería agradecer a los... Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Înainte de toate, doream să le mulțumesc petiționarilor pentru că au adus uh, la comisia noastră un subiect care, după părerea noastră, este deosebit de important, având în vedere că nu afectează doar sănătatea cetățenilor, ci vizează și legislația ecologică și protecția mediului în regiune, având în vedere importanța denunțului pe care însăși Comisia Europeană l-a recunoscut. Ne aflăm de altfel în curs de a deschide o procedură de încălcare a tratatului, având în vedere că s-a comis un real atentat uh, la drepturile europenilor și că se va înregistra o problemă de sănătate publică. De asemenea, se înregistrează o problemă de nerespectare a directivelor europene. Iată de ce. Pentru noi este foarte important că în ce privește comisia aceasta să facă progrese cât se poate de uh, rapide și de pertinente pentru a aborda acest subiect cât se poate de repede. Nu e vorba înainte de toate doar de apărarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor, ce privește dreptul la sănătate. Nu putem uh, ignora impactul pe care îl are folosirea apelor, a pânzei freatice care va fi afectată, posibil uh, irreversibil. De asemenea, am dat dovadă de o incoerență enormă. Vorbim uh, în ultima perioadă de o nouă eră în politica europeană, în, ceea ce, în politica europeană în ceea ce privește respectarea mm, obligațiilor din acordul de la Paris, în ceea ce privește reducerea emisiilor, în acest scop am canalizat sume impresionante pentru a sprijini acest mare acord verde, însă în același timp vedem cum un mare stat european mizează în continuare pe un model care, după părerea noastră, contrazice obiectivele pe care le promovăm și pe care Uniunea Europeană le va finanța. Iată de ce trebuie să le spunem autorităților poloneze și cu asta închei că trebuie să mizeze pe un model pe care de altfel va dori să-l sprijin odată ce se vor uh, pune în mișcare mecanismele din uh, fondul de tranziție justă. Sprijinim așadar uh, inițiativa petiționarilor și mi se pare bine ca însăși Comisia PETI să transmită autorităților poloneze poziția noastră. Bineînțeles, petiția trebuie să rămână deschisă și să fie transmisă mai departe Comisia Envia. Tot mulțumesc! Ahora tendría la palabra... Mulțumesc, ar avea acum cuvântul Horsic de la grupul Renew. Mă rog. Good morning and, uh, thank you. Bună dimineața, mulțumesc doamnă președinte. Această petiție la care țin foarte mult. Pentru mine e o problemă foarte serioasă. Și nu doar la nivel transfrontalier, ceea ce o aduce mai mult la nivel european, ci e o problemă foarte serioasă oriunde Pierderea de apă în această regiune liberec nu e ă, ceva ce urmează să se întâmple, ci e o problemă acută. Cu toate acestea, autoritățile polone ă, nu doar că au prelungit ă, cu șase ani durata de viața minei, încălcând absolut toate regulamentele UE, ci mai mult decât atât, deschide posibilitatea unei prelungiri și a unei extinderi încă și mai mare a minei de lignit. Uh, încă e în lucru o evaluare de impact de mediu pentru extinderea minei de lignit pentru încă 20 de ani. Ea este în curs. Problema însă, problema penuriei de apă este uriașă și aș ruga Comisia să lucreze cât se poate de rapid, inclusiv Uh, să aibă în vedere um, um, procedura de infringement și orice alte stimulente, pentru că vreau să insist, oamenii din regiune se confruntă cu această problemă zi de zi, în acest moment. Ei nu mai au apă. Deci nu mai este timp de așteptat până când procedurile uh, se mai derulează ani de zile și mineritul de lignit continuă pentru, iată, încă cel puțin șase ani. Mulțumim foarte mult, spune președinta. Acum îi dăm cuvântul doamnei Cavazzini din partea verzilor. We cannot hear you. Vă vedem foarte bine, dar nu vă auzim. Verificați, vă rog, audio. Hello, can you hear me now? Perfect. Mă puteți auzi acum? Da, la perfecție. Îmi pare rău. Nu mergeau căștile. Mă bucur că această petiție e în sfârșit pe ordinea de zi a comisiei noastre. Este extrem de importantă petiția și realmente e o petiție europeană care arată că distrugerea mediului nu se oprește la frontieră și Uh, iată uh, cum ne întrebăm cum putem ajunge la noul Green Deal dacă o mină de lignit uh, are permisiunea de a um, activa până în 2044. Am fost foarte șocată să aud raportul petiționarilor asupra numărului de cetățeni care suferă de penuria de apă din regiunea lor. Comisia, dar și noi ca Parlament European trebuie să luăm măsuri urgente se pare că deja Comisia acționează și este foarte important ca toate instrumentele, așa cum a spus și reprezentantul DGMV de la Comisie, să fie luate în calcul, dacă cumva ă, procedura de mediere nu aduce nicio soluție. De asemenea, mai cred că și Comisia PETI ar trebui să formuleze o rezoluție ă, implicând și Comisia ENVI, să mergem în plenară cu această rezoluție ca să trimitem un semnal puternic. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Acum are cuvântul doamna Salevska de la ECR. Szanowni koledzy, koleżanki, ja jestem między innymi z komisji. Doamna președinte, doamnelor și domnilor, sunt și eu membra a comisiei ENVI și vreau să vă spun că vin tocmai din această regiune. Vorbim de 30.000 de semnături pe această petiție prezentate. Dar, sigur, ne-am confruntat cu probleme legate de transmiterea acestor semnături. 30.000 de semnături, eh, repet, din partea polonezilor, cehilor și germanilor care se opun acestei deformări a adevărului și vreau să vă explic cât de greșite sunt emoțiile dumneavoastră în fața acestei petiții. Aș vrea să vă demonstrez faptul că instalațiile noastre se găsesc lângă niște instalații cehe similare germane și mult mai mari de partea cehă. În ce privește mina de la Turov, autoritățile locale și locuitorii din regiune sunt extrem de frustrați de propagarea informațiilor false autoritățile naționale cooperează, nu există nicio problemă și aici avem de-a face cu inițiativa doar câtorva asociații și o mână de reprezentanți locali cehi. Sigur că au dreptul să petiționeze, dar ar trebui să lucrăm în bună înțelegere și să nu ignorăm cele 30.000 de semnături despre care vă vorbesc. În ce privește mina noastră, ei bine, aceasta a obținut deja în anii 90 autorizarea de funcționare. O autorizare care merge până în 2040. Extinderea despre care vorbim e deja luată în calcul. Deci, această autori... în această autorizare inițială. Deci nu vorbim de o nouă extindere. Am luat uh, în calcul totul. Directiva cadru Apa. Eh, precum și toate celelalte, sunt respectate. Noi suntem foarte atenți la calitatea apei potabile din zonă. Și mina noastră cheltuiește miliarde pentru a respecta toate reglementările în ce privește mediul. Avem avize ale unor experți independenți, bună oară, de la Institutul de Meteorologie. Uh, Eh, și vorbesc aici de un aviz științific. Expertiza arată că, în ce privește apa, activitatea acestei mine nu are absolut nicio influență asupra calității apei. Ca atare, doamnă președinte, aș dori ca aceste două petiții să fie analizate și considerate în paralel, împreună, Deci și aceasta ce vine din partea a 30.000 de locuitori din zonă. Doar în acest fel vom putea să ne formăm o opinie obiectivă și cuprinzătoare. Sigur, v-aș putea da toate informațiile, dar trebuie să ne bazăm pe fapte. Mulțumesc. Doream doar să mă asigur că toată lumea se încadrează în timpul alocat pentru că, pentru a ne încadra în timp, toți membrii ar trebui să respectăm timpul alocat, pentru că, în caz contrar, cea de-a treia petiție are întotdeauna de suferit, are mai puțin timp la dispoziție, vrem să fim uh, echitabili față de toți petiționarii pentru a putea asculta pe toți. Are acum uh, cuvântul doamna Conecica de la GUE. Uh, <laughs> hezké, hezké odpoledne. Mulțumesc foarte mult. Am să vorbesc în cehă pentru că această petiție se referă la cetățeni cehi. Mă bucur că putem discuta despre acest subiect pentru că e vorba de mii de persoane care la ora actuală riscă să rămână fără acces la apă potabilă, un subiect deosebit de grav. Adesea adoptăm directive și ne gândim că drumul lor va fi unul lin, fără obstacole, însă vedem că de această dată situația e cu totul altfel. Polonia ignoră complet această directivă. Și nu doar directiva cadru apă, ci și directiva, directivele referitoare la mediul înconjurător în general. Cred că această licență a fost uh, prelungită în mod ilegal până în uh, a fost prelungită în mod ilegal și adesea putem uh, adopta lucruri crezând că în acest fel îmbunătățim viața cetățenilor, dar în realitate nu facem nicio îmbunătățire. Iată de ce am câteva observații. În primul rând, în ceea ce privește conținutul acestei petiții și încălcarea directivei. Și având în vedere care sunt consecințele la nivelul mediului înconjurător și a sănătății oamenilor, cred că și Comisia Envi ar trebui să se ocupe de această petiție. În al doilea rând, cred că trebuie să organizăm o audiere. Avem multe informații, iar timpul redus pe care îl avem la dispoziție în această comisie nu e suficient pentru a aborda subiectul în profunzime. Cred că E un subiect care merită să fie tratat uh, într-un cadru mult mai amplu cu timpul necesar la dispoziție. Și în al treilea rând vreau să cer comisiei să îi protejeze pe cetățeni în calea acestor încălcări ale legislației în vigoare. Doar așa ne putem asigura că acea apă potabilă nu se pierde și în acest fel, de asemenea, am preveni risipa de apă potabilă în Cehia, dar și în alte regiuni. Aștept cu mare interes dezbaterea viitoare. Mulțumesc că începem acum cea de-a doua rundă de intervenții. Acum are câte un minut uh, fiecare deputat la dispoziție. Are cuvântul domnul Niedermayer de la PPE. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Înainte de toate, dați-mi voie să le mulțumesc tuturor acelora care participă la dezbaterea de astăzi. În primul rând, văd că din intervenția petiționarilor, prelungirea licenței nu s-a făcut conform cu dispozițiile în vigoare și nu s-a făcut în mod transparent. În al doilea rând, există îngrijorări justificate că activitatea de minerit ar afecta pânza freatică. Nu putem rămâne ignoranți în Europa, nu putem rămâne indiferenți la acest subiect în Europa de astăzi, unde încercăm să eliminăm frontierele pentru cetățeni și pentru mediul de afaceri. Și în ultimul rând, știm că Europa promovează o strategie de decarbonizare. Avem noi tehnologii care s-au uh, răspândit până și în Polonia. Uniunea Europeană a pus la dispoziție fonduri substanțiale celor regiuni care au redus activitatea lor de minerit. Cred că activitățile din Turov și cele referitoare la mine de acolo contravin acestei politici, așa că trebuie să venim în întâmpinarea îngrijorărilor uh, exprimate de societatea civilă, de politicieni. Iată de ce, pe lângă măsurile luate de comisie, este de recomandat ca comisia noastră să ia măsuri cât se poate de ferme, cât se poate de curând. Mulțumesc, domnul Slotovski de la ECR. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimate doamnelor și domnilor, vreau să vă atrag atenție că avem de face cu două petiții aici, care, într-un fel sau altul, vizează același subiect. Pe de o parte, cetățenii cehi au semnat o petiție. Pe de altă parte, cetățeni din cele trei regiuni de frontieră au semnat o altă petiție și Comisia a afirmat că se va ocupa de acest subiect în toamnă. Important este pentru noi să luăm toate aceste petiții la oaltă, să analizăm împreună, pentru că nu putem disocia aceste două subiecte. S-au prezentat argumente referitoare la investițiile în mina din Turov, cum că nu ar avea nimic de-a face cu efortul de a reduce emisiile de carbon. Nimic nu ar putea să fie mai departe de adevăr. Pentru că aici e vorba de o investiție care a fost decisă cu șase ani înainte de um, inițiative de, înainte să se fi luat decizia de a renunța um, la cărbună și de a reduce emisiile de carbon și cu șapte ani înainte ca uh, germanii să fie făcut acest lucru. Mă apropiu de sfârșit imediat. Mine asemănătoare, dacă Um, de pildă, Germania spune că nu mai investește uh, din 2038 încolo, dar până atunci se continuă investițiile în mine asemănătoare. Doamnelor și domnilor, nu putem uh, să ne pronunțăm acum dacă penuria de apă are într-adevăr de a face cu, exploata- cu activitățile de minerit sau, din potrivă, cu secetă. Mulțumesc, doamnă președinte, spune doamna Jdanuca. Uh, am două minute la dispoziție, având în vedere că doamna Ana Cavațin a folosit doar un minut, uh, așa că uh, împărțim uh, timpul de intervenție. Vreau să vă spun că înainte de toată, în luna februarie acestui an, am fost reprezentanta Comisiei Pete care s-a întâlnit cu petiționarii și autoritățile regionale din regiunea Libereț. În uh, februarie nu existau atâtea restricții, așa că ne-am întâlnit cu toți petiționarii care uh, reprezentau cei care au strâns toate semnăturile. În acest interval um, s-a înregistrat uh, un eveniment pe 30 aprilie, o zi foarte importantă pentru concesiunea minieră. Cred că acest vreme nu se găsește să fie reflectat în raport. Reprezentantul Comisiei Europene ne-a spus, ne-a vorbit de prelungirea acestei licențe, că s-a făcut fără un studiu de impact. Mi se pare încălcarea cea mai gravă a directivei uh, cadru apă, directiva uh, privind protecția mediului înconjurător, având în vedere că apele subterane sunt afectate și acest studiu de impact, uh, acest studiu ecologic de impact ar fost necesar, dar nu s-a realizat. Acum Comisia ne spune că are șase luni la dispoziție pentru a reacționa. Mi se pare prea mult timp, pentru că încălcarea este cât se poate declare. Da, cât se poate declară. De altfel, aș dori să aud uh, ce va face Comisia concret uh, când vine vorba de încălcarea acestor directive și în ce privește prelungirea licenței. Și în al doilea rând s-a înregistrat și o extindere la nivel teritorial între 150 până la 200 de metri, iată de ce um, apele subterane sunt uh, acum mult mai afectate și în regiunile transfrontaliere. Problema mineritului și a poluării e una cu caracter transeuropean. Uh, am uh, fost membru al delegației Comisiei PETI în regiunea um, din Saxonia Inferioară, din Germania. O delegație s-a deplasat acolo în februarie 2018 și acolo s-au înregistrat o serie de încălcări a directivelor uh, privind protecția mediului. Problemele sunt cunoscute, însă, din nefericire, um, nu s-au luat măsuri pentru a le sancționa. Așa că sprijin propunerea Anei Cavațini de a trimite această petiție la Comisia Envi și de a-i cere Comisiei să intervină de urgență. Nu se aștepte șase luni. În al doilea rând, președinta intervine. Da, câteva cuvinte doar. Am primit ieri acest aviz independent al Institutului de Meteorologie. Nu poate fi considerat drept studiu, de, studiu ecologic de impact, doar un aviz. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Pecica. Nu, președinta se corectează. Domnul Jdekovski de la PP. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimați prieteni polonezi, nu putem sau nimeni nu poate învinovăți pe nimeni, nu nimeni nu ne poate acuza că nu ne place Polonia sau că am acționa împotriva Poloniei. Am apărat totdeauna relațiile între Republica Cehă și, Polon- și Polonia și încerc să promovez cultura poloneză în Republica Cehă. Cred însă că de această dată n au păcălit, ne-au înșelat de pildă când au încetat să mai comunice toate informațiile către partea cehă. Noi cehii știm că polonezii au fost întotdeauna cei mai buni prieteni ai noștri. Nu vom accepta însă ca nici o întreprindere, nici un guvern uh, să ia decizii fără a informa în prealabil guvernul uh, partener guvernul prieten. Cred că lucrurile sunt cât se poate de clare. Se apropie alegeri în plus și cred că acest subiect trebuie discutat, trebuie abordat acum. Haideți să punem toate cărțile pe masă și, după cum cere și petiția, să rezolvăm acest subiect toată pentru totdeauna. Are cuvântul acum domnul Pecica de la Verzi. Uh, good morning, ladies and gentlemen. Uh, as you all know... Uh... Bună dimineața, dragi colegi. După cum știți, autoritățile locale atât din Ceia și din Polonia au cerut comisiei să înceapă o procedură de infringement din cauza acestei mine care amenință comunitățile din preajmă. Prelungirea concesiunii până în 2024 s-a făcut fără consultarea autorităților cehe, fără evaluare de mediu, ceea ce clar nu respectă ideea unei tranziții către o economie neutră din punct de vedere al dioxidului de carbon. Sunt încălcate mai multe directive, este periclitat accesul la apă uh, regii, locuitorilor din regiunea Libereț. Ne confruntăm cu o criză sanitară și haba e necesară pentru standardele de igienă ale familiilor care locuiesc în preajma acestei mine. Există dovezi care arată că lista pilot nu este eficace. Cer comisie oficial să inițieze o procedură de infringement uh, cât mai curând pentru a se asigura că legislația comunitară este protejată și că cetățenii sunt protejați. Și dacă îmi permiteți, aș adăuga câte cuvinte în cehă pentru colegii din Polonia. Vă rog frumos, dacă dumneavoastră considerați că totul e în regulă, mergeți, vă rugăm, uh, la libere și vă vom arăta cum arată apa și situația apei de acolo. Eu cred că asta v-ar face să vă schimbați părerea. Vă mulțumesc. Acum au cuvântul petiționarii. Două minute. Doamna Petra Urbanova. vă rugăm să apăsați pe butonul speak. Îi mulțumesc domnului Cioban Dordea pentru tot ce a făcut comisia, însă directiva cadru apei este foarte importantă. Însă e doar o părticică din această structură complexă directiva cu privire la evaluările de impact a fost foarte încălcată. Nu s-a făcut astfel de evaluare, nu s-a putut face apel, nu a existat consultări cu nimeni. Directiva cadru apei de asemenea a fost uh, încălcată, dar uh, problema pe care vorbim noi acum este mult mai gravă prin prelungirea acestei licențe de minerit. licența de minerit a fost prelungită cu șase ani, dar și zona care va fi excavată va fi mult mai mare. Se vor produce 11-12 tone de lignit anual și mina va ajunge practic să fie doar la 17 metri de teritoriul Republicii Cehe și se va adânci de asemenea această mină. Nu e o competiție aici între petiții, nu e vorba de câți oameni își pierd apa potabilă sau de câte semnături sunt pe partea poloneză. E vorba de mii de oameni care sunt puși în pericol, riscă să nu mai aibă apă. Și nu e vorba doar de industria mineritului, doar e importantă ideea că nu s-a făcut o evaluare de impact asupra mediului acest proiect și în ceea ce privește autoritățile cehe și poloneze și chiar cele germane. Nu există niciun fel de discuții și negocieri între acestea. Republica Cehă și-a arătat clar oficial dezacordul, dar asta nu a fost luat în considerare. Și acum nu au loc niciun fel de negocieri. De aceea Cehia uh, a luat legătura cu Comisia Europeană pentru a cere o procedură de infringement din cauza directivei cadru apei. Problema e, deci, că nu mai este apă. Spuneam, 35 de litri de apă pe secundă se pierd. De aceea e nevoie de acțiuni rapide. Vă rugăm Comisia Europeană să înceapă procedura de infringement și vă rugăm de asemenea să trimiteți o misiune de documentare la fața locului și să trimiteți și o scrisoare de îngrijorare Poloniei. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Deci încheiem discuțiile pe marginea acestei petiții. Propun să menținem deschis această petiție, să transmitem Comisiei ENVI, să i cerem un aviz, să i cerem Comisiei Europene să re Uh, actualizeze dosarul, să ne trimită informații actualizate nouă în scris și propunem de asemenea să se trimită o scrisoare autorităților din Polonia pentru a exprima îngrijorarea membrilor Comisiei PETI în legătură cu acordarea acestei prelungiri de licență și în legătură cu impactul ecologic acestei mine și uh, în legătură cu eventual încălcarea legislației europene. Le mulțumesc petiționarilor. Trecem la următorul punct 6 Petiția 1056 pe 2016, prezentată de Mark Whitley, de naționalitate britanică, în numele Uniunii Europene a Surzilor, care solicită Parlamentul European să permită uh, prezentarea de petiții în uh, limba, internațional, limba națională a semnelor folosită în UE. Îi vom da cuvântul petiționarilor timp de 5 minute și dat fiind că o competență a Parlamentului, deci nu e implicată Comisia, vor interveni din partea Parlamentului European DG Inte, DG Trat și DG Link. Prin urmare, îi urăm bun venit petiționarului, domnului Mark Whitley. 5 minute, vă mulțumesc. Stimați membri ai Comisiei pentru Petiții, Se aude un sunet. Excellencies and members. Stimați membri ai Comisiei pentru Petiții, domnilor și domnilor, în numele Uniunii Europene a Surzilor, singura organizație supranațională cu membrii care includ Asociații Naționale Surzilor din toate statele membre, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați inclus petiția 1056 2016 pe ordinea de zi de astăzi. În 2016 am înaintat această petiție pentru a solicita Parlamentului European să permită înaintarea de petiții în limbile naționale, în semne folosite în UE aceste limbi sunt considerate ca limbi uh, naturale, care au aceleași proprietăți lingvistice ca și toate celelalte limbi europene. Și singura cale de a garanta un acces egal petiționarilor la această procedură. Astfel, dacă ar putea fi înaintate petițiile în uh, limbajul semnelor, uh, și petiționarii surzi ar avea același drept. Noi credem că doar dacă oferim un acces egal tuturor uh, europenilor, procedăm corect, dar uh, ținem cont de asemenea și de angajamentele Uniunii Europene. UE a ratificat Convenția 1 ONU cu privire la dreptul persoanelor cu handicap, care la articolele 9 și 21 stabilește că trebuie permisă accesibilitatea informațiilor și comunicării în limbajul cu semne. Articolul 21, în mod specific, menționează faptul că semn semnatarii convenției ar trebui să accepte, să înleznească, să recunoască și să promoveze folosirea uh, limbajului cu semne. De asemenea, în 2015 s-a recomandat ca Uniunea Europeană să facă mult mai multe în legătură cu uh, acest acces. Actualele legi, regulamente și programe însă nu au fost suficient de mult uh, evaluate în ceea ce privește accesibilitatea pentru persoanele cu handicap. Carta Drepturilor Fundamentale UE, la articol 21, interzice orice fel de discriminare pe baza uh, handicapului. La articol 26 se oferă o participare, se stipulează o participare egală pentru toate persoanele în societate. Parlamentul European a adoptat mai multe rezoluții cu privire la limbajul cu semne în uh, 1988, 1998 și în 2016 mai exact. Declarația de la Bruxelles cu privire la limbajul cu semne din UE a îndemnat Uniunea Europeană să asigure că limbajul cu semne și utilizatorii acestora vor avea acces la serviciile publice în limbile lor naționale. Uniunea Europeană a adoptat două directive cu privire la accesibilitatea site-urilor web, cea a instituțiilor publice și încă o realizare Uh, legea accesibilității europene din 2019, un pas mare înainte. UE acum trebuie să fie un exemplu dacă vrem ca în acest domeniu să se facă progrese și la nivel național. De asemenea, avem sprijinul intergrupului cu privire la dizabilități din Parlamentul European, care spune intergrupul este conștient de această petiție trimisă la PETI cu privire la persoanele cu uh, handicap și legătură cu follow-up-ul necesar. Aș vrea de asemenea să subliniez faptul că, așa cum arătăm pe pagina 45 a raportului în 2016 cu privire la rolul de protecție a Comisiei pentru Petiție, contextul implementării uh, recomandărilor UNCRPD, Aceast... există deja uh, echipamentele tehnice pentru a accepta uh, documente multiple, inclusiv în format audio, care arată că nu există bariere tehnice pentru a înainta petițiile um, sub formă de documente video în limbajul cu semne. aceste informații, uh, solicit ca Parlamentul European să permită înaintarea de amendamente în limbajele cu semne naționale și să ia următorii pași. Să folosească formatul existent care permite uploadarea de format uh, audiovizual, pentru ca petiționarii să înainteze um, petiții uh, sub format video în limbajul național cu semne să le înainteze, deci în limbajul național, către un uh, interpret uh, calificat care lucrează cu limbajul de semne și care ar traduce petiția în limbile oficiale echivalente ale UE. Să folosească de asemenea, bazele de date ale Parlamentului European uh, cu interpreți uh, care lucrează cu limbajul de semne și care sunt folosite deja. Să modifice regulile de procedură pentru a permite oficial înaintarea de petiții în toate uh, limbajele cu semne folosite în UE, ca obligație care vine în urma ratificării Convenției ONU. În cazul în care se modifică, nu este prevăzută o, o modificare regulilor de procedură pe viitor sau dacă această modificare nu poate fi inclusă în următoarea reviziune din probleme de timp, am dorit să cerem Parlamentului să creeze o, o prevedere temporară care să permită astfel de modificare a procedurii. O prevedere suplimentară la regulile de procedură cu privire la protejarea Uh, datelor, pentru ca semnatarul să poată să rămână totuși privat, dar uh, având în vedere că imaginea acestea se vede pe, uh, practic, videoul transmis, deci noi cerem ca Parlamentul să facă tot posibilul pentru a asigura o accesibilitate egală pentru toți cetățenii și vă mulțumesc pentru faptul că luați în considerare petiția noastră. Vă mulțumim foarte mult. Acum îi dăm cuvântul doamnei Birgo uh, Ipic de la DJ Tech, director. 5 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Whitley, vă mulțumim pentru petiția dumneavoastră. Eu vorbesc în numele DJ ITEC. Îl locuiesc pe domnul Petrucci, care este director general și care este acum Comisia de Bugete. Mă voi referi la aspectele tehnice legate de primirea petițiilor înaintate în limbajul cu semne. În primul rând, DJI Tech dorește să înleznească și să, prin cooperarea cu alte servicii, posibilitatea ca toți cetățenii europeni și toți rezidenții nu să-și exercite dreptul de a înainta o petiție în cadrul reglor de procedură din Parlamentul European. Din punct de vedere practic, o petiție înaintată în limbajul cu semne presupune ca um, înregistrarea conținutului să fie înregistrată uh, într-un video și transmisă Parlamentului. Conform regulilor de procedură, petițiile pot fi trimise prin poștă sau uh, prin imagini transmise. Așa cum spunea domnul uh, portalul petițiilor, cum spunea domnul Whitley, portalul deja permite înaintarea de petiții sub diferite formaturi, inclusiv video. Deci, din punct de vedere tehnic, e posibil să înaintezi o petiție în format audio. Se poate trimite de asemenea și un link către un serviciu de sharing, așa cum am explicat uh, în răspunsul în scris oferit de DG AITE către Comisia PETI. Și secretariatul trebuie să ofere consiliere petiționarilor pentru a depăși orice probleme de natură tehnică. Principala problemă legată de prelucrarea petițiilor înaintate în limbajul cu semne are de-a face cu fazele ulterioare din procedura de petiții, serviciile noastre lingvistice uh, urmând atunci să joace un rol foarte important. Vă mulțumim foarte mult! Îi dăm cuvântul domnului Walter Mavric, director general de la DGTRAD. Doamnă președinte, vă mulțumesc foarte mult! în numele DG Traducere. Mă bucur și eu să am ocazia de a vă împărtăși poziția direcției noastre generale cu privire la această petiție și să vă spun ce servicii putem să vă oferim. În primul rând, aș vrea să mă refer pe scurt la decizia recentă a biroului cu privire la politica legată de limbile cetățenilor. Serviciile responsabile ale Parlamentului au ca scop să promoveze folosirea unui limbaj clar pentru ca textele și comunicările Parlamentului să fie mai accesibile și mai uh, ușor de înțeles. Unul din obiectivele principale este să avem o mai mare claritate pentru utilizatori, ascultători și să sporim accesibilitatea la conținuturile Parlamentului. În acest context, unitatea Speech to Text de la DGTRAD va fi responsabilă pentru integrarea acestei tehnologii în Parlament. Când va fi introdusă tehnologia, va funcționa mai ales în ceea ce privește captarea în timp real și traducerea în timp real a dezbaterilor parlamentare de la 10 la cele Uh, la alte limbi oficiale. Principalul scop e să oferim un serviciu util membrilor Parlamentului European în ceea ce privește accesul la aceste informații pe ecran, un acces individualizat, deci în ceea ce privește captări în timp real, spre deosebire de prezentarea pe ecrane mari în sală. Însă vrem de asemenea să oferim accesibilitate pentru surzi sau neauzitori care deocamdată nu au un direct acces la dezbaterile din Parlamentul European. Unitatea e <laughs> o mică celulă de cercetare, însărcinată să exploreze toate posibilitățile tehnice uh, și oportunitățile interne ale acestei aplicații speech to text, deci discurs Uh, transpus în text. Deci noi ne dorim să folosim această aplicație în 24 de limbi în sânul cel mai mare parlament din lume. În al doilea rând, și acum intrăm în detaliile tehnice legate de modul în care vom găsi o soluție cu privire la petiția despre care discutăm astăzi. Subliniez cât de important e să um, evităm fluxuri de lucruri prea complicate sau în prea multe formatori. Astfel am putea avea o rată de eroare mai mare. Trebuie să asigurăm uh, calitatea cea mai mare și pentru asta e nevoie de simplificare. Și în ultimul rând, aș vrea să închei spunându-vă că împreună cu colegii de la DGI Tech și DG Link ne luăm angajamentul de a găsi o soluție cu privire la înaintarea petițiilor în limbajul cu semne. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumim foarte mult. Acum îi dăm cuvântul doamnei Agneșca Walter Drop de la Decilink. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, stimați eurodeputați. Stimate domnule petiționar, Într-adevăr, așa cum au spus uh, și colegii mei, antevorbitori, continuăm să căutăm soluții pentru a, a răspunde petiționarului. Directoratul de Geling oferă susținere logistică pentru conferințe și interpretare eurodeputaților și organelor Parlamentului European. Așa cum și numele directoratului nostru general arată, una din sarcinile noastre principale este furnizarea de servicii de interpretare. Astăzi suntem prezenți aici cu 10 limbi oficiale plus limbajul semnelor, care, iată, vă servesc. lucrăm cu interpreți funcționari, dar și interpreți independenți iar la cerere serviciile mele pot oferi interpretare în limbajul semnelor, în și din limbajul semnelor, iată cum e cazul și astăzi aici, și se întâmplă adesea și în multe alte ședințe. Astfel de situații ad hoc se organizează în mod normal în limba internațională a semnelor. În funcție de disponibilitatea pe piața interpreților, este foarte dificil în Bruxelles să putem oferi interpretare în limbajul semnelor al limbilor naționale. Am făcut asta în 2016 într-o uh, conferință de proporții. Acolo am lucrat în cooperare cu uh, asociațiile și comunitățile limbajelor uh, semnelor naționale din întreaga Europa. Ca serviciu de interpretare nu avem expertiză în transcrierea limbajului vorbit sau a limbajului semnelor în text scris. De asemenea, nu avem o viziune de ansamblu a celor care exersează în acest domeniu de nișă extrem de specific. E un sector care evoluează în permanență și în acest sens cooperarea noastră cu celelalte servicii lingvistice ale Parlamentului, uh, de Getrad în particular, este foarte importantă pentru a găsi soluții viabile și cum domnul Mavrici tocmai spunea, Uh, aptă din punct de vedere tehnic să răspundă acestor preocupări. În acest sens, împreună cu Digi ITEC și Digi Trad, suntem angajați să creăm un cadru pentru găsirea unor soluții ad hoc atunci când primim petiții în limbajul semnelor și vom contribui cu expertiza noastră în domeniul lingvistic. Suntem la dispoziția eurodeputaților și în special a Comisiei PETI, deoarece, firește și pentru noi, accesibilitatea la uh, ședințele Parlamentului European se află în centrul uh, misiunii noastre, cum e cazul pentru întregul Parlament. Vă mulțumesc foarte mult. Președinte, mulțumesc. Lansăm acum uh, prima rundă de intervenții din partea grupurilor politice, începând cu, începând cu domnul Coșa de la PP. Köszönöm szépen, elnök asszony! Mulțumesc, doamnă președinte! E un sentiment foarte plăcut să mă aflu aici, în această sală, și să văd că există interpretare în atât de multe limbi, în, eh, că limba internațională a semnelor e utilizată și, de asemenea, eh, limba maghiară a semnelor sunt utilizate, iată, în aceeași sală. Avem patru interpreți. Parlamentul European e ferm angajat pentru cauza multilingvismului. Și există un proverb maghiar care spune că obții fructe bune dacă ai făcut o treabă bună. Și vedeți deja uh, toată area pe care a acoperit-o această petiție încă din 2016 încoace. Am contactat toate organismele din Parlamentul European care sunt vizate de problema noastră și au urmat negocieri, iar în 2019 am, l-am contactat pe președintele Parlamentului European iar dumnealui ne-a asigurat de susținerea sa deplină. La sfârșitul lunii mai am primit și susținerea sindicatelor ce funcționează în Parlamentul European. Ce am putut constata? Ei bine, am văzut că tehnic lucrurile sunt posibile, poate E nevoie să modificăm câteva reguli pe aici, pe acolo, trebuie poate să mai adăugăm niște resurse, însă situația nu e chiar atât de complicată. Și ceea ce trebuie să mai facem acum e să oferim, uh, să dăm un ultim imbol acestei petiții uh, și să-l rugăm mai apoi pe președintele Parlamentului European să pună în aplicare solicitările acestei petiții, să spunem uh, până în ianuarie anul viitor. Dacă ne uităm la statistici, vedem că persoanele cu dizabilități nu sunt foarte reprezentați în rândul petiționarilor, iar asta e deosebit uh, de adevărat pentru surzi, pentru că ei se regăsesc într-o situație foarte dificilă atunci când doresc să depună o petiție. Petiția aceasta va ajuta acest grup vulnerabil și vom vedea tot mai multe petiții și din partea uh, personal cu deficiențe de auz. Asta înseamnă că Parlamentul European va fi încă și mai bine acceptat de către cetățeni, Parlamentul care, iată, acordă o atenție sporită acestui grup de persoane și aș mai spune încă ceva. Mă uit la toate parlamentele din lume și nu am văzut până acum vreun parlament care să ofere o astfel de opțiune petiționarilor. Haideți să fim primii în lume și în acest domeniu. Acum uh, are cuvântul uh, reprezentantul SD, domnul Agius. Bună dimineața! Aș vrea și eu să-mi încep intervenția prin a mulțumi din inimă petiționarului pentru a duce pe masa noastră acest subiect atât de important, care are legătură cu dreptul fundamental al uh, persoanelor cu dizabilități să se uh, exprime potrivit Convenției ONU pentru persoanele cu dizabilități și uh, care trebuie uh, implementat nu doar la nivel de state membre, ci firește și de către Uniunea Europeană, iar eu cred uh, că ar trebui să dăm exemplul. Este o comisie foarte importantă, Comisia PETI. E legătura directă între cetățenii UE, inclusiv persoanele cu dizabilități și uh, instituțiile UE. Deci e realmente foarte important uh, ca, așa cum și colegul Coșa a arătat, să fim cei care dau exemplul E, deci, o petiție extrem, extrem de importantă pentru noi, așa încât uh, Parlamentul să fie accesibil tuturor. Potrivit raportului uh, Accesibilitate Web de, publicat de Forumul uh, European pentru Disabilități, site-ul uh, Parlamentului European a obținut un scor inferior tuturor uh, site-urilor parlamentelor naționale. Uh, Astfel, persoanele cu dizabilități au mari dificultăți în a accesa informații despre uh, uh, politica Uniunii Europene sau, cum e cazul de data aceasta, să înainteze petiții. De unde și plângerile. Uh, lipsa uh, capturii de imagine în web streaming uh, sau soluții alternative pentru cei cu deficienți de auz. Uh, anumite uh, texte, majoritatea textelor sunt ilizibile pentru cei cu deficiențe de vedere. Uh, și sunt doar câteva exemple. Iată de ce cred că e un semnal de alarmă pentru noi. Această petiție trebuie să rămână deschisă și să ne asigurăm că site-ul Parlamentului European va deveni în integral accesibil persoanelor cu dizabilități. De asemenea, susțin 100% uh, sugestia domnului Coșa, colegul meu, de a da Parlamentul European Uh, ca termen ianuarie anul viitor să implementeze sugestiile uh, din această petiție. Din nou, spun, e foarte important ca petiția să rămână deschisă până când vom oferi accesibilitate integrală pentru uh, toate persoanele cu deficiențe de auz și de vedere așa încât, la fel ca toți ceilalți cetățeni europeni și ei să aibă uh, acces de plin în a uh, supune petiții și în a uh, auzi toate uh, ședințele noastre. Mulțumesc. Din partea Renew acum, doamna Müller. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau și eu se mulțumesc în mod deosebit petiționarului, înainte de toate pentru răbdarea dumnealui. Aud că petiția a fost prezentată pentru prima dată abia în 2016 și pentru insistența dumnealui. Comisia PETI primește multe petiții referitoare la problemele cu care se confruntă persoanele cu dezabilități și vreau să mă alături aici pe deplin antevorbitorilor mei care arată că Europa, în ceea ce privește libertatea de acces, fără bariere în ceea ce privește accesul, are în continuare loc de mai bine. Se pot face îmbunătățiri. Comisia PETI trebuie să dea un exemplu bun în acest sens. Am primit această petiție pe bună dreptate și petiționarul a înaintat-o în mod justificat și în ultimii ani am făcut într-adevăr progrese. Posibilitatea de a prezenta petiții în limbajul semnelor ar fi următorul pas logic. Trebuie să ne gândim la cum poate fi pus în aplicare din punct de vedere tehnic și în urma recomandărilor DG ITech și Digilink, um, aș putea spune că ne aflăm destul de aproape de a găsi o soluție aplicabilă în practică cu înregistrări video. Um, aceste înregistrări video pot fi încărcate, mi se pare o soluție logică, pragmatică și accesibilă din punct de vedere al costului. Trebuie să lăsăm această petiție oricum deschisă și rog Comisia AFCO să elaboreze un aviz pentru a introduce aceste modificări și în regulamentul de procedură. Nu e vorba doar de aceste 24 de limbi oficiale la nivel administrativ, ci de a avea și limbajul semnelor ancorat în uh, regulamentul nostru de procedură. Doar așa putem dovedi într-adevăr că avem un acces fără bariere. Vreau să sprijin această petiție și sper ca ea să rămână deschisă. Mulțumesc! Thank you very much! Mulțumim foarte mult! Acum, domnul Zlotovski din partea ECR. Signora Prezydenta, Szanowni Państwo, no, jeżeli możemy komuś... Domnul președinte, stimați colegi, sigur că dacă putem simplifica viața cuiva, trebuie să o facem și în acest spirit. Susțin la rândul meu punctul de vedere al antevorbitorilor. Însă, în același timp, Trebuie să ne mai amintim de un lucru. Tot ceea ce se poate exprima în limbajul semnelor poate fi exprimat și în scris. Cum am spus și înainte, dacă putem simplifica viața cuiva, sunt pentru. Mulțumim. Acum dau cuvântul domnului Iar. Pepe. Äh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și felicitările mele pentru petiționar. Nu e o situație cu care ne întâlnim adesea. După cum ați putut constatat uh, la Comisia PETI, suntem deschiși, sprijinim um, acest gen de inițiative. Comisia reprezintă și uh, directoratele generale, are o atitudine de bază, spune că toate solicitările sunt justificate. Avem câteva bune idei în ceea ce privește cum le putem aplica în practică. E deja o premiză bună însă ea trebuie impulsionată și aș folosi acest uh, impuls existent în sală și uh, propunerea mea completează cea a colegilor de a deschide, de a lăsa deschisă această petiție și aș uh, propune să trimitem și o scrisoare către președintele Parlamentului. Să spunem, uh, dragă domnule președinte, vă rugăm, ajutați-ne, condițiile sunt întrunite pentru, de pildă, a lua în calcul posibilitatea de a pune în aplicare toate aceste propuneri începând cu 1 ianuarie. Uh, deci, uh, propun așadar să trimitem o scrisoare președintele Parlamentului și felicitări petiționarului. Uh, ce putem spune? Da, suntem într-o dispoziție asemănătoare cu Crăciunul, nu e Crăciunul de fapt, uh, ne apropiem de vacanța de vară, dar trebuie să profităm de acest context favorabil la Comisia Petei. Mulțumesc! Match. Mulțumesc foarte mult! Domnul Sanețchi de la ECR. Nu? Nu? Nu e nu e conectat și nu e fizic prezent, atunci mergem mai departe. Și dau cuvântul domnului Furoră. Nu, nici dumnealui nu e conectat. Atunci, petiționarul are încă două minute pentru a trage concluziile. Hello. Bună ziua din nou. Întâi de toate, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru reacțiile extrem de pozitive și pentru susținerea arătată. În ultimii patru ani, Răbdarea a fost un element cheie și noi am făcut foarte mult lobby pentru a ne asigura că această temă e cunoscută. E o solicitare simplă Uh, ne dorim pur și simplu același acces pe care are uh, toată lumea. Nu dorim decât să avem exact aceleași drepturi ca uh, toți ceilalți cetățeni. Vrem să ne simțim mândri de a fi europeni și vrem să fim mândri de a avea Parlamentul European ca lider. Lucrăm cu domnul deputat Coșa și îi susținem sugestia aceea ca Parlamentul European să fie primul parlament din lume care să permită un astfel de acces. Așteptăm cu interes să lucrăm împreună cu dumneavoastră pentru a ne asigura că aceste sugestii sunt implementate. Suntem un milion întreaga Uniune Europeană care am fost abandonați prea mult timp, iar acum nu vom mai fi abandonați și de aceea vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult, spune președinta. I-am dat cuvântul domnului Țărnețchi, care nu era prezent. Ia, iată, a revenit de la o altă comisie, dorește să ia cuvântul. Da, atunci am să dau cuvântul, după care vom finaliza această petiție. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc că mi-ați acordat cuvântul, iată, cu un pic de întârziere. Eu aș fi vrut să reacționez la uh, solicitarea, petiția domnului Whitley, pe care o cunoașteți prea bine. Parlamentul European e mândru de multilingvism și pe bună dreptate. Parlamentul vorbește mult despre drepturile persoanelor cu dizabilități și iarăși pe bună dreptate. Acum, aceste drepturi ale persoanelor cu dizabilități uh, pot uh, să fie evitate. Și mă gândesc la posibilitatea de a înainta petiții în limbajul semnelor. Trebuie să schimbăm lucrurile, trebuie să le asigurăm această posibilitate și, sincer, mă bucur de uh, deschiderea pe care o constat aici în uh, Parlamentul European. DG Link și DG ITEC mm, au dat dovadă de o deosebită deschidere și asta îmi face o deosebită plăcere. Cred că cea mai bună soluție ar fi să uh, transmitem petițiile în format video în format digital, ar fi mult mai simplu atât pentru petiționari cât și pentru interpreți. Iar pentru a încheia numele grupului meu, vreau să mulțumesc încă o dată autorului acestei petiții. O mulțumesc. Gracias, por tanto damos... Mulțumesc. Am încheiat dezbaterea referitor la această petiție. Vreau să mulțumesc celor trei um, direcții generale pentru eforturile pe care le-au uh, făcut întotdeauna, mai ales acum, uh, având în vedere această petiție, pentru a găsi soluții și ca Parlamentul European să fie într-adevăr cel care joacă un rol fruntaș nu doar în Europa, ci la nivel global în ceea ce privește eliminarea discriminării. Propunerea noastră ar fi așadar ca această petiție să rămână deschisă. Am uh, trimite o scrisoare adresată președintelui Sassoli al Parlamentului European comunicându-i uh, ce s-a discutat în cadrul acestei ședințe, atât petiția din partea petiționarului, cât și intervențiile din partea diferiților uh, reprezentanții ai grupurilor parlamentare, cât și contribuțiile celor trei direcții generale pentru a găsi o soluție așadar. După cum au cerut anumite grupuri, uh, domnul președinte Sassoli îi vom propune drept termen limită pentru a găsi soluții 1 ianuarie 2021. De asemenea, pentru a-i răspunde deputatei de la grupul Renew care a părăsit sala, după cum ne solicitați să facem o petiție către AFCO, AFCO fiind competentă pentru modificarea regulamentului de procedură, am făcut deja acest lucru, iar AFCO n-a răspuns că nu uh, era de competența sa. Prin urmare, în urma celor spuse de deputata de la Renew, am adresat o întrebare Comisiei AFCO explicând cele dezbătute astăzi la acest punct cu întrebarea dacă are sau nu competența pentru a modifica regulamentul de procedură și în acest fel să poată fac această îmbunătățire asigurând uh, un acces de plin. Vă mulțumesc tuturora. Am trece acum la petiția cu numărul 3, e vorba de punctul 7 de pe ordinea de zi, petiția 486, mără 2019, prezentată de doamna Lara Mendes, de cetățenie spaniolă, referitoare la uh, practici cu caracter discriminatoriu utilizate de Netflix. Petiționarea nu e conectată, dar am să vă explic că în această petiție petiționarea își exprimă îngrijorare cu privire la practicile discriminatorii ale companiei Netflix, cum ar fi streamingul și geoblocarea, susținând că astfel de practici împiedică cetățenii europeni să-și exercite pe deplin drepturile de consumatori, deoarece Conținuturile promovate de Netflix nu sunt aceleași în toate statele Uniunii Europene. Dacă sunteți de acord, având în vedere că petiționarea nu este nici în sală, nici conectată de la distanță, am dat cuvântul Comisiei Europene, mai concret doamnei Irene Roșe Laguna, care are 10 minute la dispoziție. Vă putem vedea, dar nu vă putem auzi. Trebuie să apăsați pe butonul speak. No, we can see you. Vă putem vedea, dar nu vă putem auzi. Vă rog apăsați pe butonul speak pentru a vorbi. Doar o dată. No, I can, we... Nici de această dată nu vă putem auzi. And you... You participate more... Uh, let's see now. Haideți să vedem acum. Trebuie să apăsați pe butonul speak pentru a vorbi. Vă vedem fără probleme, dar nu vă putem auzi. Poate sus găsiți, puteți vedea butonul pentru audio. Audio, conexiunea audio trebuie să fie activată pe calculatorul dumneavoastră sau pe tabletă. Nu vă putem uh, auzi, poate sunt căștile de vină. Se prea poate, știu că s-a mai întâmplat. S-a mai întâmplat că căștile să nu meargă. Nu, nu vă putem auzi. Sunați-o, nu știu dacă ne aude. Avem telefonul dumneei? Da, ne poate auzi? Ah. Nu vă putem auzi, dar ne puteți auzi? Puteți face un gest? Da, ne puteți auzi. Perfect. Așteptați o clipă. Înainte de a apăsa pe butonul refresh, puteți vedea sus, în vârful ecranului, în colț, butonul pentru audio trebuie să fie activat. Și și, în al doilea rând, din experiența mea, pot să vă spun că uneori problema e din cauza căștilor. Dacă deconectați căștile, poate funcționează, puteți da după aceea un refresh și butonul pentru a vorbi. No. I'm so sorry. Nici de această dată. Pare rău. It's a pity because you... E păcat, pentru că ați participat deja la alte ședințe ale Comisiei PETI și totul a funcționat bine. Știu că știți cum funcționează programul. unplug the mic, the, the, the headphone. Scoateți căștile, vă rog. Dacă deconectați căștile și le reconectați, poate funcționează. Ne puteți da telefonul dumneavoastră, numărul dumneavoastră de telefon și asistența tehnică vă va da un telefon. Puteți să, să trimiteți acest număr de telefon ca mesaj WhatsApp. Puteți așadar să ne trimiteți pentru a primi asistență. Poate ar putea să, încep, să înceapă să ia cuvântul reprezentanții grupurilor. Domnul Iar, da, am să încep, cu mare plăcere. Ce pot să vă spun? ține de faptul că lucrurile evaluează și trebuie, evoluează și trebuie să fim uh, întotdeauna atenți. Îi mulțumesc petiționarei pentru petiția dumneai ei. Trebuie întotdeauna să fim atenți, să urmărim uh, cum evoluează situația economică și pentru a apăra principiile noastre economice. Da, dintr-o dată se audă eco. Da, uh, continui. Principiul e clar, avem o piață internă europeană și trebuie să vă spun că da, în uh, viața analogă acest principiul, uh, pe acest principiu se aplică foarte bine. Dacă un cetățean dorește să cumpere ceva, poate cumpăra oriunde în Uniunea Europeană, avem o garanție europeană, totul e de la sine înțeles, însă același lucru nu e de la sine înțeles. Uh, dacă ne gândim la noile state membre, am avut deja petiții referitoare la geoblocare, unde în funcție de statul de origine uh, se aplicau condiții uh, diferite care nu erau compatibile cu piața internă europeană. Pentru mine situația e clară. Ce avem în lumea veche, să spun așa, în lumea analogă? Uh, ce am obținut, așadar, ar trebui să se aplice și noua lume, lumea digitală. Iată de ce uh, petiția trebuie să rămână deschisă, trebuie să fie transmisă mai departe Comisiei IMCO, pentru că ea este competentă pe fond și ea poate veghea pentru ca în lumea digitală să nu apară noi obstacole să nu se divizeze din nou ceea ce s-a unit cu atâta efort în eh, lumea analogă. Iată de ce suntem eh, atât de recunoscători eh, petiționarei, pentru că întotdeauna vor exista ocazii, momente unde putem face o îmbunătățiri, așa că mai departe către Comisia IMCO pentru a apăra principiul pieței interne al cetățeniei europene și toate legate de aceste două principii, care trebuie să se aplice atât în lumea analogă cât și în cea digitală. Nu ar trebui să existe nicio deosebire între cele două lumi, între ghilimele. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Aghiu Saliba de la SCD. Înainte de toate, aș dori să-i mulțumesc petiționare pentru că a adus în discuție acest subiect. E un subiect foarte important pentru protejarea drepturilor consumatorilor în toată Uniunea Europeană. E un subiect care cu siguranță va afecta foarte mulți cetățeni care trăiesc într-o țară care nu e țara lor de origine. E un subiect de importanță fundamentală Iată de ce este important ca instituțiile europene să se asigure că îmbunătățesc calitatea vieții cetățenilor și că le permit acestora un acces mult mai ușor, mai simplificat la opere audio-video, asigurând în acest fel respectarea libertăților fundamentale ale pieței uh, comune. În urmă cu câțiva ani era de neimaginat, era de neimaginat să avem un sistem în Uniunea Europeană fără roaming, însă, grație eforturilor instituțiilor europene, le-am uh, facilitat astfel, în ziua de astăzi, europenilor traiul în afara țărilor de origine. Făcând Uniunea Europeană mai puternică, acum e mult mai simplu să te muți dintr-o țară în altă, în alta, um, grație ceea celor uh, realizate, de pildă, în ceea ce privește roamingul, o situație de neimaginată în urmă cu doar câțiva ani. Iată de ce vreau să încurajez instituțiile europene, Comisia Europeană, să continue să pună în aplicare legislația um, la nivel european care le permite cetățenilor să se bucure de servicii audiovizuale oferite de platforme precum Netflix, indiferent de țara unde locuiesc. În acest fel, uh, asigurăm uh, coeziunea proiectului european. Pentru că nu contează unde locuiește cetățeanul european, dacă e în uh, Spania, Franța sau Malta, pentru că au acces egal la toate serviciile. Aceste, aceste politici sunt cele care fac Uniunea Europeană să fie mai relevantă pentru cetățenii noștri datorită, pentru că aceste politici, aceste inițiative legislative au un impact în viața de zi cu zi al a cetățenilor europeni, făcând Uniunea Europeană mult mai vizibilă pentru fiecare cetățean european. Iată de ce mi-aș dori ca această petiție să rămână deschisă și, după cum spunea colegul de la PP, domnul Iar, să o trimitem către IMCO pentru un aviz. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum, cred că sistemul funcționează, așa că vom uh, da cuvântul reprezentantei comisiei, doamna Irene Roșlagună. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă puteți auzi? Mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze pentru um, această problemă de ultimă oră. Bună ziua tuturor! Îmi, cer, îmi pare rău că mea nu a putut să fie alături de noi. Ne bucurăm că, petiția, că Comisia PETI a atras atenția asupra acestui subiect atât de important. Suntem uh, la curent cu această situație, contextul juridic și deja de ani buni facem eforturi pentru a găsi o soluție pentru cetățeni și pentru consumatori. După cum știți, furnizarea de servicii audiovizuale online, cum ar fi Netflix, cred că am trăit cu toții această situație. Presupune, în general, distribuirea de opere protejate prin drepturi de autori, care pot face obiectul unor acorduri de licență specifice între producători și distribuitori un furnizor de servicii precum Netflix, care pune la dispoziție online în mai multe state membre un anumit conținut, trebuie să dețină drepturile aferente pentru utilizarea acelui conținut pe teritoriile unde își oferă serviciile. Drepturile asupra acestor opere, precum filme sau seriale de televiziune, sunt adesea acordate prin intermediul unei licențe exclusive pentru un anumit teritoriu. Prin urmare, e posibil ca furnizorul de serviciu să fie achiziționat drepturile pentru anumite filme sau seriale de televiziune doar pentru anumite teritorii, nu pentru altele. Iată unde apare acel regulament uh, privind geoblocarea și unde apare fragmentarea teritorială. La nivel european avem uh, mai multe uh, norme. Avem regulamentul în ceea ce privește portabilitatea transfrontalieră, unde accesul la conținut trebuie să se ofere doar în cazul unei șederi temporare. Dacă mergeți, de pildă, în vacanță, puteți eh, să vă luați abonamentul cu dumneavoastră și să vă bucurați de acesta, dar nu este situația pe care o aducem în discuție eh, petiționarea. Avem cel de-al doilea, regula, cel de-al doilea instrument, regulamentul privind geoblocarea, care a fost adoptat în 2018 pentru a aborda uh, Uh, problema um, următoare, așa numai clienții nu pot cumpăra bunuri și servicii la comercian, de la comercianți dintr-un alt stat membru din cauza cetățeniei, un fel de discriminare, practic, sau a domiciliului sau a loc uh, uh, a locului de reședință, pentru că locuiesc în alt stat membru sau domiciliului. Însă, nu, acest regulament nu se aplică serviciilor furnizate pe cale electronică a căror principală caracteristică constă în furnizarea de acces la opere și alte opere protejate prin drepturi de autor, precum și utilizarea acestora. Deci nu se aplică acelor opere protejate prin drepturi de autor. Iată de ce la ora actuală nu există un regulament, nu există o legislație la nivel european uh, care ar obliga furnizorii de astfel de servicii să asigure acces la nivel transfrontalier. Deci nu există o soluție la nivel european pentru această problemă. Însă, pentru a vă da o fărâmă de speranță, povestea nu se încheie aici. După cum știu deja membrii comisiei, clauza de revizie în regulamentul privind geoblocarea, care a fost uh, adoptată în uh, negocierile referitoare la acest regulament, după cum a solicitat de altfel Parlamentul European, pentru a evalua posibilitatea extinderii domeniului de aplicare a regulamentelor la alte sectoare, care în prezent sunt excluse, precum serviciile audiovizuale, care implică conținuturi protejate prin drepturi de autor. Acest, uh, această revizie s-a făcut în luna martie acestui an și va include de asemenea și o evaluare a impactului unei posibile, uh, unei posibile propuneri de extindere a domeniului de aplicare la uh, alte sectoare care în prezent sunt excluse. De vorbim aici de jocuri pe calculator, uh, cărți electronice, muzică și așa mai departe. Această evaluare ar prevedea ca furnizorul de servicii să dețină drepturile relevante în teritoriile în discuție. Din păcate, acest proces de revizie a fost inițiat tocmai la începutul pandemiei, iată de ce au apărut întârzieri când vine vorba de publicarea raportului, deoarece prioritățile politice s-au reorientat înspre găsirea unor soluții cu caracter imediat la problemele de pe piața internă. La ora actuală realizăm consultări la nivel intern în vederea elaborării raportului final și documentul de lucru însoțitor cu informațiile necesare pentru a lua o decizie la nivel politic. Sperăm ca acest raport să poată fi adoptat în luna septembrie. Ne cerem scurse pentru această întârziere însă situația provocată de criza COVID a reorientat uh, prioritățile. Comisia a analizat de asemenea rezultatele ultimului eurobarometru. Am uh, primit de asemenea studii din partea Centrului Comun de Cercetare, iar în documentul de lucru pe care îl vom prezenta în luna septembrie, vom veni cu toate informațiile pertinente. Studiul analizează impactul posibil uh, de extindere domeniului de aplicare pe, pentru a include și cărți online, uh, muzică, jocuri, dar și conținutul online audiovizual de care vorbea petiționarea. Bineînțeles, raportul final nu e încă public și nu pot să vă comunic rezultatele, dar Vom informa cu mare plăcere Parlamentul European și Comisia dumneavoastră de îndată ce raportul va fi finalizat. Din câte am putut constata până acum, impactul diferă în funcție de conținut, așadar nu e același în funcție de pentru muzică de pildă sau conținut audiovizual. Dacă în acest raport final, Comisia decide că nu a venit încă vremea pentru asemenea extindere. Comisia va permite măsuri cu caracter tranzitoriu, inclusiv în 2022 un nou exercițiu de evaluare a situației. În funcție de rezultat, Comisia ar putea propune modificări la regulament sau alte măsuri. Oricum, în ceea ce privește conținuturile audiovizuale, Comisia dorește să lanseze un dialog cu statele membre pentru a încuraja un acces cât mai amplu în toată Uniunea Europeană. Cred că suntem cu toții de acord că se pot uh, face îmbunătățiri la această situație. Dialogul ar putea să se desfășoară în cadrul politicii europene pentru industrie și media, care va fi detaliat în planul de acțiune pentru sectorul uh, media. Vreau de asemenea să vă reamintesc că Comisia a publicat recent o foaie de parcurs referitor la planul de acțiune privind drepturile de autor și proprietatea intelectuală. Deocamdată am constatat că sistemul privind proprietatea intelectuală e mult prea fragmentat. Am invitat actorii implicați și consumatorii să-și comunice părerea. Studiul în acest sens va fi publicat în cel de-al treilea trimestru al anului 2020. Vreau să închei spunându-vă că această petiție, precum și orice altă plângere pe care o vom primi în acest domeniu, va sta la baza inițiativelor uh, din acest sector. Așadar, nu am ajuns la final și pornesc la premiza că pe viitor Comisia va, com- va colabora cu Parlamentul pentru a găsi o soluție pentru petiționare și pentru orice alt consumator care se află într-o situație asemănătoare. La ora actuală însă nu există niciun temei juridic uh, pentru a găsi o soluție. Mulțumesc! Muchísimas gracias! Vă mulțumesc foarte mult! Înainte de a le da cuvântul următorilor deputați, aș avea o întrebare uh, pentru reprezentanta Comisiei Europene. Înțelegem foarte bine că uh, vor avea loc consultările interne în uh, septembrie din cauza pandemiei. Deci odată ce se va face această consultare internă în septembrie 2020, după aceea își vor putea duce contribuția și sectoarele implicate. Deci, când credeți însă că se va putea soluționa această problemă a geoblocajului, geoblocării? She's gone. oh, mama. Ah, reprezentanta comisiei a plecat. Comisia Europeană nu e serioasă. Le voi transmite o scrisoare. Rugându-i măcar să rămână conectat și să ne asculte pe toți uh, de-a lungul întregii proceduri de prezentare a petiției. Haideți să continuăm. Acum are cuvântul domnul, uh, grupul Renew. Doamna Iana Tom. Mulțumesc. Da, e simptomatic, aș spune eu, <laughs> din partea comisiei. Înainte, în mandatul anterior, am fost la Comisia de Cultură și m-am ocupat de directiva cu privire la serviciile audiovizuale. Și e foarte clar că această <laughs> legislație departe de a fi perfectă, ca să nu spun mai multe. Am și o experiență. Am Netflix în Estonia. Când vin aici cu abonamentul meu Netflix și dau drumul, am filme diferite, alte mm, soluții și așa mai departe. Asta e o problemă și cea mai mare problemă a UE și aici de trapte, dau dreptate domnului Iar, este că nu avem o piață comună digitală, de fapt. Unor am sentimentul că toată această legislație prezentată de reprezentanta Comisiei nu facem decât să creăm noi frontiere și asta chiar e o problemă. Clar că petiția trebuie să rămână deschisă, dar să nu o trimitem doar la IMCO, ci și la cultură, ce Netflix și televiziunea la ce reține de competența lor. Pentru a face aceste presiuni asupra Comisiei Europene să soluționeze problema și să urmărească situația îndeaproape. însă, în general, Problema Uniunii Europene e legată de suprareglementarea din acest domeniu, ceea ce e nociv. Toată această reglementare vine din partea diferitelor lege. Avem directiva e-commerce, avem portabilitatea, avem zeci de legi și uneori se suprapun, sunt contradictorii toate aceste legi și reglementări și iată apar problemele uh, acestea despre care discutăm și astăzi. Vă mulțumesc! Văd că din nou s-a reconectat reprezentanta Comisiei Europene, însă le voi da cuvântul tuturor membrilor, după care voi pune din nou întrebarea pentru comisie. Doamna Zlotovski, acum de la ECR. Domnul Zlotovski, mulțumesc. Doamnelor și domnilor, avem de a face cu un conflict aici între două valori. În primul rând, accesul nostru la un conținut audiovizual, indiferent de locația noastră. Pe de altă parte, trebuie respectate drepturile de autor, deoarece drepturile de autor trebuie respectate de furnizorii de servicii. Și aceste drepturi sunt diferite în funcție de teritorii și regiuni. Am încercat să soluționăm problema introducând o regulă conform căreia abonamentul continuă timp de 30 de zile după ce părăsim teritoriul țării. Deci când ajung la Bruxelles, timp de 30 de zile am același conținut uh, pe Netflix, ca în Polonia. Trebuie să găsim soluțiile cele mai utile pentru cetățeni. Deci eu m-aș dori ca această petiție să rămână deschisă și sper de asemenea acțiunile menționate de reprezentanta comisiei să ducă la o soluție practică și bună. Vă mulțumesc! Sí, ahora está abierto, sí. Sí, muchas gracias. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Eu mi-aș dori să punem lucrurile în perspectivă. Nu vorbim aici despre un drept fundamental <laughs> de nevoile noastre cele mai vitale. Vorbim despre un domeniu în care, într-adevăr, dacă acum te muți dintr-un loc în altul, în Uniunea Europeană, ai posibilitatea totuși de a vedea aceleași conținuturi audiovizuale ca în țara ta la același preț. Însă geoblocarea, așa cum s-a încercat să se explice aici din partea unor membri, nu e un capriciu, să zicem așa. Nu e o chestiune care nu face decât să ne pună bețe în roată în viața de zi cu zi. Deci, pe de-o parte, trebuie protejate dreptul de autor și diversitatea culturală. Și Comisia Europeană cred că ar trebui să reformeze disponibilitatea pentru consumatori, însă asta n-ai cum să o faci de azi pe mâine. N-ai cum să elimini uh, acest lucru imediat. Pentru că astfel sistemul nostru cultural ar deveni uh, insustenabil deciziile culturale nu afectează doar acest domeniu, ci și multe alte domenii, tocmai pentru că vorbim despre un ecosistem care e mult mai fragil. Și uh, mai ales acum în contextul crizei. Deci haideți să fim prudenți în legătură cu anumite chestiuni. Da, bineînțeles că uneori e mai comod să recurgem la anumite soluții, poate pe termen lung sunt cele mai bune, însă haideți să prevedem uh, care sunt uh, urmările pentru a nu îi afecta negativ pe creatorii noștri și pe furnizorii noștri de conținuturi culturale. Deci haideți să fim prudenți. Sunt de acord că trebuie reformat sistemul și îmbunătățit, însă să o facem o precaut și treptat. Și de asemenea, acum, referitor la transmiterea acestei petiții către Comisia Europeană sau către alte comisii parlamentare, mi se pare cam absurd să vorbim despre asta, dar nu cred că e neapărat o, o problematică generală. Mulțumesc! Din partea interpreților am mai primit 5 minute suplimentare. Însă vă explic tot timpul la început, trebuie să respectăm timpul. Dacă nu, cea de-a treia petiție întotdeauna are de suferit. Nu avem suficient timp. Deci nu au toate drepturile, cum ar fi interpretarea. Haideți să continuăm. Acum, domnul Cernețchi de la ECR. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Nu voi fi egoist, voi încerca să vorbesc foarte pe scurt vorbim despre geoblocare. Și nu e pentru prima oară când vorbim de asta. De ani de zile tot vorbim despre asta. Am reușit să soluționăm problema legată de acest element în ceea ce privește comerțul. Companiile nu pot să-și diferențieze oferta și prețurile în funcție de locația clienților și clienții din străinătate plătesc același preț ca și cei din uh, țara unde este stabilită compania respectivă. Însă acest regulament nu uh, se referă la serviciile audiovizuale, deoarece aici avem de-a face cu drepturile de autor, cum a menționat și domnul Zlotowski. Ceea ce aș vrea să vă spun acum e că această problemă trebuie soluționată între titularii drepturilor de autor și platformele digitale. Iar noi, Uniunea Europeană, Parlamentul European, ar trebui să ne asigurăm că interesul consumatorilor este protejat de-a lungul întregului uh, demers. Nu vă mulțumim foarte mult. Acum petiționarii nu pot interveni, vom conchide, însă Comisia Europeană este conectată, deci am vrea să știm când anume credeți că vom avea o soluție? Așa cum spunea și domnul Garcia de Blanco, vrem să apărăm dreptul, drepturile de autor, dar și drepturile consumatorilor. Deci vrem să știm din partea Comisiei Europene cam când credeți dumneavoastră că vom avea o propunere din partea instituției dumneavoastră cu privire la acest lucru. Mulțumesc foarte mult! În fine, nu vă îngrijorați, oricum ni se termină timpul. Da, încercați să vă conectați. Comisia va publica un raport în septembrie. Dar asta nu va soluționa problema. Vor fi concluziile analizei noastre cu privire la o extindere a sferei de aplicare a directivei cu privire la geoblocare, dar depinde de rezultat. Dacă nu va fi acum, va fi peste 2 ani atunci vom avea o nouă procedură legislativă. Așa cum spunea și domnul Garcia del Blanco, nu există o soluție rapidă, deci nu în contextul comerțului digital al uh, directivei cu privire la e-commerce care se bazează pe prevedere de pe piața unică, însă drepturile uh, de autor nu se bazează pe piața unică și există deci acest efect teritorial al uh, acordurilor cu privire la licențe. Nu e ceva ușor de modificat, așa cum spunea și domnul De Blanco, și nu știm dacă asta ar aduce doar beneficii și nu ar crea și urmări negative. interesele legate de conținuturi sunt diferite în funcție de statele membre. Deci nu peste tot interesul este manifestat în aceeași direcție. În orice caz, eu deci spuneam că am fost însărcinat să facem acest raport cu privire la regulamentul legat de geoblocare, însă o soluție, dacă e să fie o soluție, aceasta trebuie căutată în domeniul uh, politicii cu privire la drepturile de proprietate intelectuală. Deci analizăm și acest domeniu pentru a găsi o soluție și o modalitate de a încuraja și înlesni existența unor licențe paneuropene. Vă mulțumesc și îmi pare foarte rău pentru problemele de natură tehnică. Vă mulțumesc foarte mult, vă înțelegem dacă aveți astfel de probleme. Toată lumea suferă de pe lumea acestora când suntem conectați de acasă. Acum, domnul Peter Iar a cerut un aviz de la IMCO, am făcut-o deja și avem acest aviz din martie 2020. IMCO reamintește că regulamentul cu privire la geoblocare se referă la forme nejustificate de geoblocare și alte forme de discriminare pe baza naționalității, locului de reședință sau al locului unde se află compania respectivă